già presidente del Consiglio Agricoltura, che presenterà i lavori. Bună dimineața, bine ați venit cu toții. Vom începe cu un prim schimb de vederi cu Marek Savitski, care este ministru polonez pentru agricultură și dezvoltare rurală, fost președinte în exercițiu al Consiliului. Marek, mai întâi um, aș vrea să-ți mulțumesc pentru cooperarea excelentă cu Comisia noastră pentru Agricultură. Ne-am întâlnit în mai multe rânduri, am avut trei conferințe importante pe care le-am uh, ținut și cu comisarul Cioloș. Trei uh, conferințe în care am discutat despre întregul pachet legislativ propus de comisie, împreună cu ministrii celor 27 de state membre, cu reprezentanții sectoarelor, cu părțile interesate și cu diversi oameni din lumea academică. Eu uh, vreau să-ți mulțumesc în numele personal și în numele Comisiei pentru munca excelentă pe care ați făcut-o în mandatul polonez pe marginea numeroaselor dosare dificile. Și în special vreau să amintesc acordul politic pe care l-am obținut pe pachetul uh, legislativ privind produsele lactate, primul uh, pachet adoptat prin codecizie de până acum. Și, după cum știți, la plenara următoare din Strasburg vom uh, avea și votul final pe acest pachet. Îți mulțumesc, Marek, pentru prezență și îți dau cuvântul pentru a ne prezenta rezultatele președinției poloneze. Ai cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie posłanki, panowie posłowie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, stimați deputați, au trecut mai mult de șase luni de la prima mea intervenție în comisia dumneavoastră. În acel moment m-am uh, angajat și am promis că președinția polonă va face tot ce este cu putință pentru a spori dialogul dintre toate instituțiile europene. Am sperat uh, să avem o colaborare fructoasă și nu m-am uh, înșelat. Pe parcursul președinției am lucrat strâns în cadrul procedurii de codecizie. Pentru agricultură, codecizia este o experiență nouă, atât pentru deputați, reprezentanții ai statelor membre, cât și pentru Comisia Europeană. Și un exemplu foarte bun în care am avut uh, discuții uh, tripartite, de fapt am avut peste 20, au demonstrat acest uh, nou stil de lucru care au uh, creat o intensificare a legăturilor mele cu Parlamentul. Am avut peste 30 de întâlniri și discuții cu reprezentanța ai Parlamentului. Pe parcursul uh, președinției noastre am avut 5 consilii oficiale, Agripeș și unul neoficial la Wroclaw. La acela, președintele de Castro, comisarul Cioloș și eu însumi, am convenit niște reguli de cooperare uh, care să schimbe abordarea în vederea rezolvării problemelor și uh, a felului în care discuțiile se poartă de către cele trei instituții. Programul președinției polone a inclus prioritățile pre agricultură în prioritățile generale, precum siguranța alimentară și apărarea. M-am uh, străduit să ascult uh, poziția Parlamentului European, agricultorilor, a întreprinzătorilor, a uh, celor care fac formare profesională în acest domeniu și reprezentanții ministerelor din statele membre, cât și din țările membre. Deși agricultura este foarte importantă pentru Polonia, ei bine, opiniile pe care le-am uh, ascultat nu erau întotdeauna identice cu cele ale Poloniei, dar am încercat să respectăm interesul comunității, să păstrăm neutralitatea și să avem o abordare echilibrată. Sper că am și reușit. Domnule președinte, stimați deputați, sunt uh, mulțumit în mod deosebit de felul în care am colaborat în ceea ce privește reforma PAC. După ascultarea uh, prezentării pachetului de către Comisie, președinția Polona a lucrat la toate nivelurile Consiliului, au avut loc discuții oficiale, chiar începând din octombrie, cu o prezentare generală a celor șapte propuneri legislative. În noiembrie am vorbit despre noul regim de plăți directe, iar după aceea despre cel de-al doilea pilon. Uh, comitetele specializate, comisiile specializate de agricultură au făcut uh, o analiză a consecințelor acestei reforme. Și în grupurile de lucru am reușit să finalizăm prima analiză tehnică a regulamentului privind plățile directe, privind dezvoltarea zonelor rurale, cât și a regulamentului financiar. Sunt foarte mulțumit uh, de faptul că am reușit să părăsesc uh, clădirea Consiliului uh, după această dezbatere. Datorită eforturilor noastre comune am avut uh, o dezbatere ciclică cu privire la reforma PAC aici în cadrul Parlamentului European. Și doresc să vă mulțumesc tuturor, mm, dragi deputați, pentru voința de care ați dat dovadă de a colabora cu președinția polonă. Vă reamintesc că prima dezbatere cu participarea ministrilor pentru agricultură din statele membre cât și membrii ai comisiei dumneavoastră și cu comisarul pentru agricultură, a avut loc pe 7 noiembrie 2011. O dezbatere asemănătoare la care au participat reprezentanții sectorului uh, agriculturii a avut loc pe 23 noiembrie. Cea de-a treia la care a participat reprezentanții ai mediului uh, academic și de cercetare a avut loc în decembrie. Scopul acelor întâlniri a fost acela de a organiza o dezbatere publică pentru a putea înțelege mai bine noul proiect de reformă a PAC după 2013. Toți cei care au participat la discuție au uh, arătat și au uh, demonstrat că există diferențe serioase de opinii referitoare la anumite aspecte ale pachetului de reformă. Aceste diferențe se referă la uh, distribuirea mijloacelor financiare între primul și cel de-al doilea pilon al PAC. Majoritatea statelor membre doresc, au dorit ca Comisia să prezinte aceste criterii de distribuire a fondurilor în cel de-al doilea pilon cât mai curând cu putință, cât și felul în care se va face egalizarea plăților. Unele state membre au dorit să ajungă la o convergență mai rapidă cât privește plățile, arătând că uh, Uh, agricultorii nu sunt tratați în mod egal. Multe state membre au vorbit despre problemele pe care le au referitor la noul sistem pe baza drepturilor și uh, această egalizare treptată a plăților până în 2019. S-au mai exprimat uh, temeri și cu privire la ecologizare, pentru că aceasta poate să aibă consecințe negative pentru agricultura europeană cât și pentru siguranța alimentară, așa cum au arătat multe delegații. Altele au arătat că nivelul de ecologizare trebuie să depindă de nivelul uh, plăților și al subvențiilor primite. S-a vorbit și despre plafoane. Statele membre au arătat că va fi foarte greu să se introducă această plafonare datorită faptului că există sisteme fiscale, regimuri fiscale și uh, de asigurări sociale foarte diferite. Sprijinul pentru micii agricultori a fost în general bine primit, deși nu toate statele membre consideră că reprezintă o simplificare reală. Unele state membre consideră că acest sistem ar trebui să fie opțional. Deci sprijinul acordat uh, tinerilor agricultori, cum ziceam, în general s-a bucurat de sprijin, deși unele au spus că trebuie să fie opțional. Și, în fine, definiția uh, agricultorului activ. O idee foarte bună, dar s-au exprimat foarte multe temeri legate de punerea sa în aplicare. Ideea este să nu sporim povara administrativă și statele membre și-au exprimat temeri în acest sens. Apoi, eh, plățile pentru regiunile și zonele dezavantajate. Eh, aici s-a pus problema noilor criterii care se vor aplica și Eh, din nefericire, majoritatea delegaților au criticat Comisia pentru faptul că eh, reforma PAC nu prezintă suficient un nivel suficient de simplificare, riscă să sporească povara administrativă, birocrația și să introducă noi elemente care eh, nu au o valoare adăugată prea grozavă. Credem că, în ceea ce privește reforma PAC, colaborarea dintre instituții va reprezenta o bună bază de pornire și pentru viitoarele președinții. Una dintre prioritățile președinției noastre a fost dezvoltarea surselor regenerabile în zonele rurale. Consiliul de pe 20 septembrie am declanșat un dialog uh, cu privire la posibilitatea de a îmbunătăți competitivitatea agriculturii europene folosind surse alternative de energie. Această dezbatere a pornit și s-a bazat pe rezultatele conferinței de la Șopot din iulie 2011, cât și pe discuțiile care au avut loc în timpul dejunului de lucru de pe 19 noiembrie de la Consiliu de agricultură. Foarte multă lume a salutat această inițiativă a președinției polone și au dorit să declanșeze această discuție la nivel european cu privire la felul în care se poate folosi biomasa. Agricultura poate să joace într-adevăr un rol important în atingerea obiectivelor de mediu comunitare, dar obiectivul cheie al agriculturii trebuie să fie producerea, producția durabilă de alimente s-a dovedit că pentru în scopuri energetice și de mediu avem uh, nevoie doar de produse secundare care rămân în urma producției agricole, adică uh, s-a arătat că nu este viabil să transferăm uh, biomasa pe distanțe foarte mari sau să o importăm din țările tențe. S-a mai subliniat că biomasa importată în Uniunea Europeană trebuie să satisfacă exact aceleași criterii precum cea produsă chiar în cadrul Uniunii. Sunt uh, convins că rezultatele discuției cu privire la aceste surse regenerabile uh, și în zonele rurale vor constitui o bază pentru propuneri ulterioare uh, cu privire la reforma PAC după 2013. Și acum, domnule președinte, aș dori să discut pe scurt rezultatele președinției polone cu privire la Carta Verde. La Consiliu, pe 19 iulie anul trecut, Comisia a venit o, cu o comunicare cu privire la Carta Verde și a declanșat în felul acesta dezbaterea uh, cu privire la um, modificarea acestei politici. Pentru președinția noastră, problema a fost foarte esențială pentru că promovarea uh, produselor agricole europene, atât în Europa cât și în afară, este foarte importantă pentru a putea păstra competitivitatea agriculturii europene. Uh, Separat de discuția politică, Comisia a mai organizat și o consultare publică care s-a încheiat pe 29 noiembrie la Varșovia, în care, unde am avut o conferință legată de promovarea noii agriculturii în Europa, deci organizată în timpul președinției polone și cu sprijinul Comisiei Europene. Conferința a făcut parte Uh, s-a încadrat în uh, calendarul de lucru al Comisiei cu privire la noile regulamente referitoare la uh, activitățile promoționale și de conștientizare. Pe 15 și 16 decembrie, Consiliul a adoptat concluziile respective. Un alt subiect căruia i-am acordat o importanță deosebită în ultimele șase luni a fost programul pentru persoanele cele mai eh, dezavantajate pentru 2012 și 2013. Eh, în septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, la ședințele Consiliului am abordat eh, această temă Mm, pentru că nu am reușit să ajungem la un compromis. Pe 6 decembrie am avut o discuție tripartite informale cu Parlamentul European în care Comisia și Parlamentul au susținut uh, textul de compromis propus de președinția polonă în formularea respectivă. Uh, în timpul Consiliului de Ministri din decembrie, după trei ani și jumătate de lucru pe acest dosar, iată, am reușit să ajungem la un acord. Dispozițiile textului de compromis prevăd, printre altele, continuarea programului ca parte a PAC în 2012 și 2013, făcând posibil în acest fel uh, să uh, putem uh, suplimenta stocurile de intervenție. Sprijin din partea bugetului comunitar în jur de 500 de milioane pe an și uh, prioritizarea producției agricole europene. Și acum, domnule președinte, o să discut cele două pachete la care a lucrat în mod deosebit uh, președinția polonă, calitatea și laptele. Acum, uh, anul trecut, de fapt, vom asigura că președinția noastră se va strădui să ajungă la un bun compromis cu privire la pachetul privind calitatea. Și regimul calității privind alimentele. Aici am ajuns la o poziție comună, Parlamentul și Consiliu, pentru cea mai mare parte a documentului și elementele sale esențiale. Am ajuns la un acord cu privire la acele soluții capabile să consolideze uh, și să protejeze denumirile, uh, indicațiile geografice și denumirile de origine. Am mai convenit că și controlele cu pricina trebuie întărite. Parlamentul și Comisia au căzut de acord cu privire la modernizarea acestor garanții privind uh, indicațiile tradiționale, specialitățile tradiționale garantate. Uh, reprezentanții ai sectorului agricol și-au uh, exprimat și ei aceeași părere și președinția polonă nu a reușit să finalizeze lucrările pe această temă, deoarece existau diferențe de opinii cu privire la felul în care trebuie gestionate aceste uh, indicații uh, geografice și denumiri de origine protejată. Parlamentul European a introdus în text posibilitatea de a gestiona volumurile de producție și Parlamentul a arătat că lucrările viitoare vor depinde de adoptarea acestor dispoziții. La nivelul Consiliului există opinii diferite, Comisia nu agrează acea formulare, totuși sper că vom reuși să ajungem la o soluție finală. Dosarul a fost înaintat președinției daneze. Cât privește denumirile comerciale, Președinția noastră a ajuns la un acord preliminar în cadrul Consiliului, dar încă nu s-a rezolvat la Consiliu problema etichetării uh, locului de producție care trebuie să devină un element al uh, standardelor comerciale. Și acest dosar a fost înaintat președinției daneze și sperăm că vor obține, vor ajunge la o soluție pozitivă în curând. Cele trei uh, instituții au reușit să ajungă la un acord cu privire la pachetul uh, lapte la începutul lunii decembrie. Și, în fine, vreau să vă mai spun câteva cuvinte cu privire la ajustarea um, legislației europene la tratatul de la Lisabona. Pe parcursul președinției noastre ne-am străduit să realizăm această ajustare orizontală la dispozițiile Tratatului de la Lisabona. Am avut zeci de discuții, de întâlniri pe această temă și cred că am reușit uh, să creăm, eu știu, o structură a acestei abordări. La sfârșitul lui decembrie am avut uh, discuții tripartite pe această temă și știu că uh, Uh, acordul este pe calea cea bună, ținem uh, pumnii strânși pentru președinția daneză uh, referitor la rezolvarea acestui aspect. Adoptarea acestei abordări orizontale va ușura foarte mult restul lucrărilor. Doamnelor și domnilor, mai sunt și alte subiecte la care s-a lucrat, dar pe care nu o să le menționez. Vreau doar să subliniez acum la sfârșit că a fost pentru prima dată când Polonia a exercitat uh, funcția de asigura președinția Uniunii. Ne-am străduit să facem față provocărilor cât mai bine cu putință uh, dar uh, evaluarea este la latitudinea dumneavoastră. Sper totuși că am reușit să lucrăm și să facem ca aceste lucrări să fie oarecum mai interesante, atât aici la Bruxelles, cât și la uh, Strasburg. Uh, și uh, prin degustarea acestor produse agricole, dacă vă amintiți, uh, acele căpșuni, uh, cât și merele, um, în final, Doamnelor și domnilor, vreau să mai spun că în ultimele șase luni au reprezentat pentru noi o experiență Uh, foarte, foarte bogată, uh, inclusiv privind obligațiile legate de Tratatul de la Lisabona. Sper că am pus bazele unei uh, colaborări foarte bune cu, între Consiliu și Parlament și mă adresez tuturor deputaților cât și președintelui acestei comisii, mulțumindu-vă tuturor pentru această colaborare. Cred că Președinția daneză ilustrează foarte bine ce s-a făcut în uh, cele șase luni anterioare. A fost oarecare haos, să spun așa, la început, uh, dar sper că președinția daneză va reuși, în fine, să facă ordine în aceste lucruri, astfel încât la în sfârșitul președinției să știm exact despre ce este vorba. Vă doresc tuturor mult succes în lucrările dumneavoastră viitoare privind reforma PAC. Mulțumesc! Davvero grazie, ministru Marek, grazie. Mulțumesc, domnule ministru Marek, mulțumesc pentru această prezentare și mulțumesc pentru multitudinea de informații pe care ne-ai furnizat-o acum mai ales uh, pentru că reforma PAC este foarte actuală. Am auzit critici uh, și informații foarte valoroase pentru raportorii noștri în uh, dialogul cu Consiliu, dialog pe care tu ai vrut să îl susții de la președinția poloneză și pentru asta suntem cu toții foarte recunoscători. Lisabona înseamnă ceva nou și pentru noi și pentru Consiliu. Dar va trebui să găsim un mod de dialog, un mod prin care să ne recunoaștem poziția reciprocă și doar așa vom putea să obținem uh, acorduri într-un timp mai scurt, acorduri de care toată lumea are nevoie în agricultură. Ai făcut foarte multe și pachetul lactate arată că procesul de codecizie nu a lungit uh, timpul de adoptare a actelor legislative. În decembrie 2010 Comisia a venit cu propunerea, iar în decembrie 2011 noi am uh, dat acordul final. Iată că în decurs de un an am trecut acest test legislativ, sigur și uh, grație colaborării bune pe care am avut-o cu tine și cu Consiliul. Mulțumesc încă o dată, acum lansăm dezbaterea. S-au înscris mulți colegi la cuvânt, de aceea dau cuvântul lui Albert Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank, Herr Minister. Mulțumesc mult, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru Savitski, că vă aflați astăzi alături de noi pentru a ne prezenta președinția poloneză. Ne-ați spus că da, Polonia a fost pentru prima oară la președinție, eu pot să zic că a fost o președinție bună. Au existat multe discuții tripartite despre care ne-ați vorbit, nu vreau să intru în detalii, au existat multe reuniuni cu Parlamentul. Toate acestea s-au aflat sub tratatul de la Lisabona și acum e o mare întâlnire, a, fost, a avut loc și o mare întâlnire între ministrii de agricultură și Comisia pentru Agricultură. Am ținut cont de tot ceea ce ați spus, de faptul că munca dumneavoastră a fost însuflețită de sentimentul de comunitate Trebuie să avem grijă la interesele naționale. Noi trebuie să fim atenți, să ne, să ne urmărim obiectivele comune europene, astfel încât să vi pe viitor să avem un pac așa cum ne dorim. Am putut să discutăm cu dumneavoastră despre propunerile de reformă. Pot să sprijin multe dintre lucrurile pe care le-ați menționat astăzi aici. Sunt de acord că există niște îngrijorări în ceea ce privește punerea în aplicare a propunerilor de acum. Parlamentul și Consiliul mai au încă multe de făcut, astfel încât reforma să nu ducă la mai multă birocrație, ci la mai puțină birocrație Vă doresc și în continuare la fel de mult succes în munca dumneavoastră pentru agricultura europeană. Îmi doresc ca la sfârșitul acestei președinții poloneze să continue legăturile între noi, între Comisia de Agricultură și Parlament, astfel încât împreună Parlamentul și Consiliul să putem munci în ceea ce privește politica agricolă comună. De aceea vă doresc toate cele bune din partea colegilor, mele, colegilor mei și din partea mea. Am avut o colaborare foarte interesantă și sper că vom colabora și pe viitor. Vă mulțumesc mulțumesc foarte mult pentru munca pe care ați depus-o pentru agricultura europeană. Grazie, Albert. Mulțumesc, Albert. Are acum cuvântul lui Capula Santos. Domnule ministru, în numele meu personal și în numele grupului meu politic, dați-mi voie să vă felicit pentru modul în care ați exercitat această funcție a președinției. Eu, unul, cred că se poate constata o diferență între dumneavoastră și uh, ceilalți. Am constatat întotdeauna că cei din agricultură sunt niște oameni foarte pasionați pentru uh, domeniul lor și acest lucru a fost demonstrat. Președinția dumneavoastră a dat dovadă de competență și felicit în acest sens toată echipa dumneavoastră. Ați făcut tot ce era posibil, ați reușit să finalizați câteva dosare, ați reușit să treceți la implementare în altele și ați împărtășit câteva dintre preocupările noastre cele mai mari. De exemplu, echitatea distribuirii, echitatea ajutoarelor pentru fermieri. Președinția poloneză a fost o președinție bună din acest punct de vedere și a fost chiar o surpriză plăcută să vedem uh, cum vă comportați în aceste ultime șase luni. Vă mulțumesc, deci! Consider că vom putea să continuăm, să continuăm pe dumneavoastră. Sunteți încă membri în Consiliu și sperăm să rămâneți în continuare angajați pentru viitorul agriculturii. Sper să putem duce la bun sfârșit procesul în care ne-am angajat în interesul Europei și în interesul agricultorilor europeni. Cred că va trebui să păstrăm o legătură foarte strânsă între Parlament și Consiliu și sper, de altfel, că președinția daneză va avea aceeași uh, conștiință ca și dumneavoastră cu privire la importanța legăturii dintre Parlament și Consiliu. Mulțumesc, Luis. Acum George Lyon. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, vreau să transmit uh, felicitări, așa cum au făcut-o și colegii mei, felicitări ministrului polonez. Cu toții am fost surprinși în mod plăcut uh, să vedem uh, gradul de implicare pe care dumneavoastră și echipa dumneavoastră l-a arătat în fața Parlamentului și Comisiei noastre. Ne-am întâlnit de mai multe ori, am avut uh, multe discuții și ați organizat o serie de evenimente împreună cu Parlamentul și Comisia pentru a discuta despre reforma PAC. Toate acele reuniuni au fost binevenite și au constituit un for uh, adecvat pentru dezbatere. Ați uh, înregistrat de asemenea un mare succes în ce privește dosarul lactate și uh, dumneavoastră cred că sunteți un precursor al schimbărilor ce vor decurge de pe urma reformei PAC a fost făcut un pas important înainte și uh, deja se prevăd niște măsuri pentru a răspunde la crizele de pe piața de pe piață. Așadar, am avut o relație de lucru excelentă și sperăm să putem să continuăm uh, pe sprijinul dumneavoastră, să contăm pe sprijinul dumneavoastră și în următoarele luni. Și Sper să putem uh, elabora împreună un pac nou care să însemne un viitor prosper și o perspectivă mai bună pentru fermierii noștri din întreaga Europa. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, George. Urmează Martin Ausling. Uh, Domnule ministru, și eu mă alătur vorbelor frumoase adresate dumneavoastră. V-ați implicat foarte mult în discuții între Parlament și Consiliu. Au existat reuniuni între miniștrii de agricultură și noi. A fost o premieră și cred că a fost foarte bine. Mulți miniștri de agricultură au înțeles că Parlamentul va juca și în viitor un rol important. Discuțiile au fost fructuoase. Am înțeles bine poziția dumneavoastră și sper că și dumneavoastră ați înțeles mai bine anumite poziții ale verzilor în ultimul timp, astfel încât să putem continua acest dialog și pe viitor. Acum, după ce am văzut propunerile Comisiei în ceea ce privește PAC-ul, da, acum discutăm mai mult despre critici. Criticii acestor um, reforme ne afectează și pe noi. Așteptăm acum să, ne, să vină cu niște propuneri bune, cu niște alternative concrete. Acest lucru va trebui să se întâmple în următoarele luni. Și dacă nimeni altcineva nu se implică, atunci Parlamentul împreună cu Comisia va trebui să lucreze împreună pentru același obiectiv, dar pe niște propuneri bune pentru viitor. Cred că e păcat că în ceea ce privește pachetul privind, privind calitatea nu am progresat. E un element foarte important pentru PAC. În ceea ce privește etichetarea, nici aici nu am înregistrat progrese și acest lucru e dificil, însă au existat multe diferențe de opinie în Consiliu, știu care sunt problemele și în statul membru din care fac eu parte. Nu am putut fi de acord cu pachetul așa cum arăta el, pachetul legat de lactate. Discuția aceasta clar nu s-a încheiat, pentru că urmează o nouă criză a laptelui de care trebuie să ținem cont. Am fost uimit de cele spuse pe timpul săptămânii verzi de secretarul de stat și pot să spun și eu că da, e adevărat, trebuie să existe o reglementare mai bună a pieței în acest domeniu pe viitor. Nu pot decât să vă spun că avem încredere că vom continua dialogul cu dumneavoastră, chiar dacă nu, veți mai, nu, vă, nu vă veți afla în continuare la prezidiu și cred că deputații din acest Parlament sunt totdeauna deschiși să discute cu guvernul dumneavoastră, cu Polonia. Polonia este o țară foarte importantă din punct de vedere agricol și fără Polonia nu am avea o reformă bună. Așa că sperăm că ne veți oferi sprijinul dumneavoastră, mai ales pentru micii fermieri și vă mulțumesc încă o dată pentru colaborarea excelentă. Grazie Martin. Mulțumesc, Martin. Acum îi dau cuvântul lui Jim Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să profit de această ocazie pentru a-i adresa mulțumiri călduroase domnului ministru, pentru că atunci când am fost raportor pentru pachetul de laptate, am uh, depins foarte mult de sprijinul și uh, cooperarea personalului polonez de la Consiliul. Așa că mă bucur că am acum ocazia să-i felicit pentru munca lor. Eh, știu că au avut o sarcină dificilă pentru că au fost momente destul de interesante, ca să nu folosesc un alt adjectiv, cu care s-au confruntat, însă funcționarii dumneavoastră întotdeauna și-au păstrat calmul și au eh, reușit eh, să obțină un acord. Probabil că nu veți obține tot creditul pe care îl meritați, toate laudele, deoarece uh, unele voturi încă nu au putut avea loc, uh, dar uh, trebuie să recunoaștem că ambele părți au trecut printr-o curbă a învățării. Ne-am confruntat cu cel mai mare dosar după Lisabona în procedura de codecizie și la început poate că nu toată lumea știa cum uh, urma să reacționeze cealaltă parte, cum va funcționa președinția. Deci uh, am trecut prin uh, un moment destul de dificil împreună, așa că acum pot să vă transmit mulțumirile mele. Sigur că în Europa se petrec foarte multe lucruri și acum suntem abia la jumătatea lui ianuarie și trebuie să admit că în Marea Britanie noi uh, Noi uh, avem uh, tot felul de controverse legate de interzicerea cuștilor, iată, nu știm cum vom reuși să soluționăm această problemă. Au fost doi membri de marca ai acestei comisii cei care s-au implicat și în 99 s-a aprobat regulamentul, sigur la noi a durat puțin mai mult. Deci, iată o situație interesantă. Acum, în sfârșit, am uh, început să ne asigurăm că există condiții de participare egale pentru toate companiile din industria creșterii de pui. Și, uh, în plus, avem și aspectele de bunăstare animalelor, care e în uh, beneficiul tuturor animalelor. Realizări importante. Mulțumesc! Mulțumesc, Jim. Acum are cuvântul Agnew. Te rog. Thank, thank you very much. I would just... Mulțumesc foarte mult. Eu vreau doar să subliniez ceea ce a spus Jim Nicholson. Domnule ministru, dumneavoastră sunteți polonezi, reprezentați domeniul agriculturii și vrem să putem scoate aceste păsări din baterii din cuști. Dumneavoastră sunteți omul potrivit pentru acest lucru. Vreau să mă refer la distribuția plăților directe în Uniunea Europeană. Eu sunt din Marea Britanie și dacă procesul de egalizare s-ar adopta, nu ne-ar afecta, pentru că noi suntem în, într-o parte mediană a spectrului, însă aș fi fost uh, foarte dezamăgit dacă nu s-ar fi îndeplinit promisiunile pe care ni le-ați făcut. Dumneavoastră și statele baltice ați spus că veți egalizarea acestor uh, plăți, însă, din păcate, nu vi s-a dat satisfacție. Deci v-aș întreba, nu credeți că acest lucru slăbește încrederea dumneavoastră în Uniunea Europeană? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum uh, o să-i dau cuvântul lui Michel Donde și apoi domnului Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, și eu țin să vă mulțumesc pentru modul în care v-ați uh, desfășurat în acest mandat. Ați uh, dat dovadă de o foarte mare implicare la nivel european. Nu cred că nimeni vă depășește. Am avut onoarea să discut și să negociez cu dumneavoastră și reprezentanții dumneavoastră pachetul lactate. Și am învățat împreună. A fost uh, unul dintre primele rapoarte pe care le-am hotărât prin codecizie în agricultură. Întrebarea mea se referă la metodologia de lucru. Am uh, spus că învățăm împreună, deci putem face modificări împreună, uh, Dumneavoastră și colaboratorii dumneavoastră ați cheltuit multă energie pentru a încerca să obțineți o poziție a Consiliului. Una dintre dificultățile cu care ne-am confruntat noi în Parlament a fost că ne-am dat seama că Consiliul nu vă ușura sarcina de negociere din cauza că dura foarte mult să se ia o decizie. Considerați că pe viitor ar fi posibil să se îmbunătățească condițiile de lucru între noi și astfel să putem uh, ajunge mai rapid la hotărâri, să obținem niște hotărâri mai eficace, deși procesul prin care am trecut, repet, a fost unul eficace. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc! Domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc și eu ministrului polonez. S-a spus de mai multe ori, dar vreau și eu să subliniez faptul că a existat un dialog foarte bun cu Parlamentul European. Ne-am întâlnit și în comisie și am putut să discutăm unii cu ceilalți, așa ne imaginam că trebuie să arate democrația și așa trebuie să arate implementarea tratatului de la Lisabona. De aceea adresez toate cele bune președinției dumneavoastră. S-au înregistrat foarte multe lucruri bune, dar apoi au existat și problemele în ceea ce privește reforma PAC. Dumneavoastră ați spus că vor exista și probleme de, pus, de punere în aplicare, birocrația în primul rând, și de aceea am eu o rugăminte. Acum predați președinția, însă vă mai aflați aici cu cunoștințele dumneavoastră. Uh, Așa că veți fi activ în continuare în Consiliul European. De aceea vă rog să nu uitați, să ne gândim întotdeauna că orice reformă trebuie să fie pusă în aplicare, așa că nu contează aici doar administrația, ci trebuie să avem în punctul central pe fermierii noștri. Așa că vă rog să stați pe poziție. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult și vă doresc toate cele bune. Grazie, onorevole. Mulțumesc, domnule Iar. Acum dau cuvântul domnului Vlosovici. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Cred că nu doar dumneavoastră sunteți fericit când auziți toate aceste opinii favorabile președinției, Cred că foarte mulți oameni și din partea administrativă și mulți uh, diplomați se bucură să audă toate aceste comentarii pozitive. Din partea mea și din partea domnului Wojciechowski, care lipsește astăzi din cauza că are alte obligații, aș vrea să vă pun următoarea întrebare. La data de 4 septembrie anul trecut, în Polonia, dumneavoastră ați spus că se vor întreprinde acțiuni astfel încât în Europa să nu existe organisme modificate genetic. Puteți să ne spuneți dacă președinția poloneză a făcut ceva pentru a implementa aceste acțiuni și dacă da, care exact sunt acestea? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci îi voi da din nou cuvântul domnului ministru pentru a răspunde la întrebările care i-au fost adresate și din nou felicitări pentru munca excelentă. Mare ai cuvântul. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, membrii acestei comisii, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile, toate comentariile pozitive și, și pentru semnele de întrebare pe care le-ați ridicat. Cred că îngrijorările care au fost exprimate de doi europarlamentari din Regatul Unit în ceea ce privește bunăstarea animalelor și în ceea ce privește bateriile și păsările, cred că e un caz foarte important pentru că ilustrează exact felul în care funcționăm. Foarte des Polonia a fost arătată cu degetul, dar Polonia a fost onestă în ceea ce privește raportarea cu privire la stadiul în care se aflau uh, păsările în Polonia. Noi am spus de la început că nu vom reuși să ne înscriem în termenul de 2011. Până la urmă a reieșit următorul fapt. Când comisia a început inspecțiile, în Regatul Unit au existat probleme. Înainte de inspecții, Regatul Unit erau cei care erau dat, dați ca exemplu. Se arăta care e necesitatea schimbărilor în acest tip de activitate. vorbesc despre acest subiect legându-mă și de punctul în care a ajuns dezbaterea privind reforma PAC în Europa. În cele șase luni de președinție poloneză am câștigat, o, am câștigat multă experiență și am tras o concluzie. Nu avem timp și spațiu pentru o, pentru o discuție politică gravă. Noi politicienii avem de a face cu propuneri și îngrijorări pregătite de persoane oficiale. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar de multe ori aceste propuneri sunt uh, pur și simplu copiate din alte locuri. Foarte des reîntâlnim concepte care au luat naștere acum 10 ani sau și mai mult. Așa că e timpul pentru noi să sprijinim foarte mult reforma PAC. Însă pentru a face acest lucru, noi, politicienii, avem nevoie de întâlniri neoficiale în care timpul nostru să nu fie limitat. Nu vom avea 3 sau 10 minute pentru a vorbi, un timp pe care nu putem să-l depășim. E nevoie de o dezbatere deschisă în care să se poată folosi toate tipurile de argumente, fiecare să poată să-și prezinte argumentele. Ieri, când inauguram uh, președinția daneză, a existat o mică reuniune neoficială. Reprezentanții mi-au pus întrebări legate de diferite chestiuni legate de PAC în Europa. Am fost întrebat cum, cum, o, cum Uniunea Europeană cu atât de mulți cetățeni nu se gândește deloc la următoarea chestiune la rezervele de cereale. Cum poate o entitate atât de mare să introducă principii și norme care vor bloca orice tip de schimb comercial între Uniunea Europeană și statele terțe? în ceea ce privește alimentele, dacă se vor menține aceleași norme față de statele terțe. Un american mi-a pus această întrebare, însă tot asemenea întrebări sunt adresate și de fermieri europeni din Austria, din Polonia. Aceștia cred că ne scapă de sub privire acest obiectiv foarte important. Fermierii munceau pentru a produce alimente. Astăzi, venitul principal pentru fermieri sunt, de fapt, plățile directe. Un, ultele, un ultim element din întreaga dezbatere pe care vreau să-l menționez este felul în care vor fi distribuite aceste plăți. cetățenii din Marea, cei din Marea Britanie luptă pentru o egalizare a nivelului de plăți directe. Pe timpul președinției am încercat să reprezint interesele întregii Europi, așa că nu am menționat acest lucru atât de puternic. Însă astăzi vreau să pun următoarea întrebare. E în interesul întregii Europe să aibă un sistem de plăți directe care duce la o uh, distorsionare a competiției. Merită ca parte a reformei să continuăm să creștem povara pe care o resimt deja fermierii, astfel încât aceștia să primească plăți directe? Probabil că acestea ar trebui să fie opționale. Un exemplu simplu, 7% din teren să fie scos din uh, circuitul agricol. Asta pentru a putea cultiva plante cu un uh, înalt conținut proteic. Ar trebui, acest lucru ar trebui să fie obligatoriu. Probabil 70% ar face acest lucru pentru că e obligație și au încercat apoi să convingă administrația că au făcut acest lucru, deși nu l-au făcut în întregime. Nu ar fi mai bine să dăm aceeași cantitate de fonduri acelora care sunt interesați să cultive astfel de plante cu un grad crescut proteic, iar ei să poată să cultive o cincime din teren cu astfel de plante. Și acele, rezultatul va fi același, 7% din sol va fi folosit pentru agricultură bio. Însă acest lucru va fi făcut pe bază voluntară și nu pe bază de obligație. Acum, Europa fără organisme modificate genetic. Acest uh, subiect va rămâne în discuție, fie că ne dorim, fie că nu. Principiul recomandat de Parlamentul European e următorul. Fiecare stat să ia o decizie. Ei bine, nu putem accepta acest lucru pe termen lung pe piața unică. Pe piața unică nu există granițe. Dacă astăzi între anumiți politicieni, între anumiți cetățeni ai Uniunii Europene există convingerea că OMG-urile fac rău biodiversității, ei bine, s-ar putea să fie așa, să facă rău sănătății animalelor și oamenilor. Așa că pun următoarea întrebare. De ce ar trebui Europa să protejeze biodiversitatea, dar în același timp să fie de acord cu afectarea în alte regiuni ale lumii. De ce e frică Europei de culturile OMG, dar nu e frică să facă importuri, să importe alimente din state terțe? Cred că va trebui să ne întoarcem la acest subiect și să ajungem la o poziție comună în ceea ce privește OMG-urile. Am vorbit cu miniștrii de multe ori despre acest subiect și sper că în lunile următoare ne vom reîntoarce la acest subiect. Stimați membri ai Comisiei, subliniez din nou că cele șase luni de președinție poloneză mi-au adus o experiență uriașă. Și pentru deputații polonezi și pentru membrii echipei mele lucrurile stau exact la fel. Sper că această experiență va putea fi pusă în practică și vă veți putea folosi fiecare dintre dumneavoastră de ea în munca viitoare pentru, o, pentru construcția unei Europe moderne. Mulțumesc! Pero grazie Marek, grazie di questo bel dibattito. Mulțumesc foarte mult, Marek. Mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte fructuoasă, mulțumesc colegilor care au uh, intervenit. A fost o experiență foarte pozitivă și sperăm că și președinția daneză va prelua aceste idei pe care le-a adus uh, președinția polonă în același spirit de bună colaborare între instituții. E, acum uh, luăm o mică pauză astfel încât uh, domnul ministru să ne poată uh, părăsi, după care vom trece la următorul punct. Spiros e prezent. Bun, deci scurtă pauză. Allora riprendiamo i lavori. Haideți să ne reluăm activitatea. Bene, possiamo riprendere i lavori. Punto 8 all'ordine del giorno. Com Așadar, doamnelor și domnilor, vă propun să ne reluăm lucrările cu punctul 8, comerț pentru schimbare, strategia comercială și de investiții a Uniunii în sud bazinul mediteranean în urma revoluțiilor din lumea arabă. Raportor pentru aviz, Spiros Danelis, așadar să îi dăm uh, cuvântul în legătură cu acest subiect. La ultima noastră discuție de pe 20 decembrie, de fapt am amânat această discuție din motive tehnice, după cum știți, uh, aceste transformări care au loc în sudul bazinului mediteranean au uh, implicații foarte mari pentru țările respective, dar și pentru Uniunea Europeană cu privire la sprijinirea creșterii durabile a acestor țări Important uh, și din, uh, nu numai din punct de vedere economic, cât și politic, iar politica în domeniul agriculturii este un element uh, cheie al acestui proces de stabilizare, deoarece contribuie la asigurarea unei distribuții mai echitabile a veniturilor și la crearea locurilor de muncă. O să-i dau cuvântul lui Spiros și doresc să mulțumesc reprezentanților comisiei care ni s-au alăturat. După intervenția lui Spiros vom invita reprezentanții comisiei să se exprime și după aceea o să trecem la punctul nou. Așadar, Spiros, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc Comisiei și Secretariatului Comisiei pentru colaborarea foarte fructuoasă. Și acum uh, acest subiect, într-adevăr, domnule președinte, după cum uh, bine ai arătat, este într-adevăr foarte important pentru întreaga zonă și pentru Uniunea în ansamblul ei. Ansamblul ei, în special în uh, sudul Mediteranei, unde acest proces încă nu s-a finalizat. Rămâne ă, încă o oarecare doză de instabilitate în această regiune care are consecințe asupra Uniunii. Ei, pentru a obține această stabilitate politică este foarte important să existe o creștere durabilă, ceea ce înseamnă că ă, agricultura și dezvoltarea rurală sunt factori determinanți ai acestui proces de stabilizare. Motivul fiind acela că creșterea în acest domeniu va contribui la asigurarea alimentelor, uh, siguranța alimentară, o mai bună distribuire a veniturilor, crearea de locuri de muncă și integrarea femeilor și a micilor agricultori în economie. Este evident esențial pentru a îmbunătăți creșterea economică în, acest, în această regiune. Uniunea Europeană trebuie să ajute, dar trebuie să găsească și mijloacele cele mai uh, eficace de a face acest lucru și în ceea ce privește distribuirea veniturilor în regiune pentru a atinge, pentru a se atinge aceste obiective, cele legate, de exemplu, de siguranța alimentară. Sigur că trebuie să existe și finanțarea necesară pentru a face treaba asta, cunoștințele tehnice, nefiind suficiente pentru a asigura producția uh, și mai trebuie să existe și proceduri uh, eficace pentru a obține rezultate bune. Trebuie așadar să privim lucrurile pe termen lung, să investim în infrastructură precum uh, lucrări de irigații, cât și în echipamente și dotări de prelucrare, etichetare și ambalare. Deci e loc de mai bine. Sigur că uh, perioada e una critică, foarte dificilă și trebuie să încercăm să găsim soluții durabile pentru a face față acestor probleme, uh, inclusiv eventual uh, condiții climatice extreme și posibile viitoare crize alimentare. Deci lucruri foarte importante pentru țările din sudul Mediteranei și mai este iarăși la fel de important să asigurăm uh, această creștere, uh, să garantăm accesul uh, oamenilor la alimente, cât și să asigurăm o mai bună convergență între Uniunea Europeană și țările din sudul bazinului mediteranean. Este vorba apoi și de integrarea întregului proces de producție alimentar și uh, trebuie să vedem care sunt consecințele reformei din Uniune asupra acestor țări. Europa, de fapt, trebuie să fie un intermediar mm, care să poată ajuta la stabilizarea piețelor și la furnizarea de sprijin acolo unde există modele, să spunem, uh, regionale care pot să afecteze țările subsahariene și din nordul Africii. Mulțumesc! Mulțumesc, Spiros, pentru această prezentare. Așadar, putem să începem dezbaterea. Elizabeth Jäger a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului raportor pentru prezentare. Prezentarea pe care a făcut-o e una bună și corectă. Este bine că noi în Comisia Agri ne ocupăm din nou de acest subiect. Astăzi, în um, Comisia pentru Comerț s-a votat uh, acordul cu Marocul. Putem porni de la această premisă. În teorie sună bine comerț pentru schimbare și avem nevoie de o strategie pentru Uniunea Europeană. Acest lucru este bun și corect, însă nu trebuie să uităm că trebuie să ținem cont de oamenii de acolo, nu doar de aspectele comerciale și nu să nu ne gândim doar la a câștiga bani prin intermediul acestui comerț. Trebuie să ținem cont de drepturile omului, de drepturile angajaților și de acestea trebuie să se țină cont. Sunt lucruri care apar și în Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale de care trebuie să ținem cont. Trebuie să ținem cont de democrație, statul de drept și tot ce ține de acestea. Ați spus că e nevoie de o distribuire echitabilă a veniturilor. E un punct foarte important. Acest lucru înseamnă că producătorii, și anume mici agricultori, ar trebui să aibă mai multe posibilități. Iar ceea ce se întâmplă acum nu e suficient. Ei trebuie să aibă un acces real la teren și la resurse. Ați vorbit despre un sistem modern de irigare. E un lucru foarte important. Și în aceste domenii trebuie să cerem o creștere durabilă din punct de vedere ecologic și în cadrul agriculturii. Există și alte soluții pe care le putem sprijini, mă refer aici la sectorul energetic toate acestea ne-ar putea ajuta pe viitor. Eu am dorit prin intervenția mea să vă sensibilizez, să nu ținem cont doar de comerț, doar de bani, doar de faptul că ambele părți pot profita, ci trebuie să ne gândim întotdeauna în ce situație se află oamenii care se află în spatele acestor acorduri și acestor rapoarte despre care vorbim noi acum. Eu cred că există prea puțin sprijin pentru aceste elemente. Nu se poate discuta doar în Comisia pentru Externe despre statul de drept și așa mai departe. Trebuie în fiecare comisie din Parlamentul European să atingem aceste puncte. Mulțumesc! Dziękuję panie poseł Jegle. Bardzo proszę pan poseł Wobę. Proszę o głos. Mulțumesc. Acum urmează domnul Jose Bove. Eu uh, am ținut să iau cuvântul uh, pe marginea acestui raport pentru a aduce câteva lămuriri suplimentare față de doamna Iegel, cu care în mare parte sunt de acord. Cred că există aici câteva lucruri fundamentale de care trebuie să ținem seama. Dacă ne aducem sprijinul, este pentru că mai întâi vrem să permitem țărilor din Maghreb și Mașrec să poată să-și îmbunătățească securitatea alimentară. Asta e lucrul fundamental. Însă, tot aici trebuie să încercăm să ajutăm aceste țări să se organizeze împreună, să-și facă o piață regională. Existența unei astfel de piețe regionale este esențială. Nu ne putem limita la niște acorduri prin care să încercăm să asigurăm uh, securitatea alimentară între noi și ei. Trebuie să îi ajutăm să-și asigure ei această securitate pe plan regional. Deci, cam asta ar fi direcția în care să mergem. Apoi, respectarea drepturilor este fundamentală. Se vorbește despre accesul la pământ, la teren și asta este o prioritate. Riscul major care există este ca o serie de guverne care nu au bani să fie gata să cedeze terenurile lor, să cedeze suprafețe mari. S-a văzut în Maroc foarte clar și se vede că au început și alte țări să facă acest lucru. Asta e o amenințare pentru securitatea alimentară. Noi trebuie să zicem clar că accesul la teren pentru fermieri e important, e esențial. De asemenea, să respectăm uh, drepturile sindicale. În multe țări aceste drepturi nu sunt respectate pentru cei care lucrează în agricultură. Cei care au salarii în agricultură și lucrează în întreprinderi semi-industriale. Cât privește apa, mare atenție! Nu putem să permitem o dezvoltare oricum a agriculturii. Trebuie să permitem o dezvoltare sustenabilă, pentru că dacă pânza freatică e exploatată uh, aiurea, se ajunge la anarhie. Deci trebuie să avem niște măsuri mai clare. În Europa am venit cu proiecte inovatoare grație liderilor, grație proiectelor lider. Și eu aș vrea ca în aceste propuneri să permitem finanțarea unor uh, proiecte de tip lider mediteraneeni în legătură cu programele lider de la noi pentru a permite înființarea unor asociații de producători. Să nu îi lăsăm uh, singuri în fața statului, în fața piețelor, să îi ajutăm să își organizeze ei înșiși promovarea produselor lor. Deci să avem o viziune de teritoriu, la nivel de teritoriu și nu doar la nivel de filiere de producție. Mulțumesc. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jest... Mulțumesc. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Văd că nu dorește nimeni. În acest caz, o să cer reprezentantului Comisiei Europene să intervină, domnule Clark. Sorry. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia sprijină avizul domnului Danielis, considerăm că el este foarte echilibrat și uh, împărtășim uh, părerea că strategia Uniunii Europene de comerț și investiții trebuie să aducă și beneficii sociale mai largi pentru dezvoltarea țărilor din sudul Mediteranei. Suntem de acord cu domnul Danelis uh, că parte a acestui proces uh, trebuie să fie și o deschidere mai mare a pieței și să avem și o promovare durabilă a distribuirii veniturilor între fermieri, să avem o includere mai bună pentru fermieri mici, pentru femei. Acestea sunt doar câteva dintre priorități. Dar, de asemenea, tot în acord cu domnul Danelis, considerăm că accesul la piață nu este o prioritate. Piața Uniunii Europene este deja deschisă într-o mare măsură la produsele și exporturile din sudul Mediteranei și, în plus, nu putem să ignorăm faptul că și noi în Uniunea Europeană avem uh, sensibilități în anumite sectoare. Așadar, nu considerăm că o deschidere mai mare a pieței ar fi un panaceu. Avizul spune pe bună dreptate că ar trebui să punem accent mai mare, din potrivă, pe stimularea dezvoltării rurale în aceste țări. Să le ajutăm să-și îmbunătățească capacitățile de producție, să înființeze piețe regionale, așa cum a propus domnul Bove, și să îmbunătățim securitatea alimentară și în plan mai larg, să cooperăm cu aceste țări pentru a construi instituții în dezvoltarea rurală și agricolă, astfel încât ele tratat să se poată alinia la achiul comunitar și la politica agricolă comună. Și în această ultimă privință, DG Agri sprijină propunerea făcută de domnul Bove anume că în aviz să se propună ca în regiunea din sudul Mediteranei să se aplice instrumentele de dezvoltare rurale, de exemplu programele LIDER la nivelul comunității locale. Comisarul Cioloș și cu mine am lansat anul trecut un concept care uh, vizează dezvoltarea rurală la nivel local și încearcă să construiască capacități în zona de est și de sud, vecină cu noi. Este vorba de instrumente uh, de preaderare pentru dezvoltarea rurală, iar conceptul programelor LIDER se potrivește foarte bine aici, la dezvoltarea rurală în sudul Mediteranei. Deci, uh, susținem uh, o referire specifică la conceptul de lider pentru că acesta funcționează foarte bine la nivel local și este condus de fermieri, practic. Am să mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc. Dziękuję przedstawicielowi komisji. Președintele, vă mulțumesc, domnule reprezentant al comisiei. Acum aș întreba dacă raportorul, domnul Danelis, dorește să mai ia cuvântul odată. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc comisiei pentru uh, sprijinul pe care mi-l acordă pentru acest proiect de aviz. Cred că suntem cu toții de aceeași uh, parte a baricadei. Avem câteva provocări pe care trebuie să le depășim, lipsa de instituții și de infrastructură, de pildă, nevoia de mai multă democrație, de o abordare și o cultură mai democratice, dar uh, problema distribuirii fondurilor și a accesului la piață pentru fermierii mici mi se par foarte importante. Deci, uh, accesul este o problemă importantă. Sunt de acord că ea constituie o provocare pentru noi, cei din Uniunea Europeană, care vrem să ajutăm la organizarea regiunilor din uh, Africa de Nord și la gândirea unor relații mai bune între noi și ei. Resursele naturale sunt uh, un lucru ce ne pot ajuta să raționalizăm această dezbatere. Sunt de acord cu propunerea domnului Bove. Lider este un model foarte bun, un exemplu foarte bun. Avem deja cunoștințe dobândite pe baza acestui program, avem bune practici pe care le putem utiliza pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Dziękuję panu posłowi. Myślę, że warto... Mulțumesc foarte mult! Cred că trebuie să ne reamintim că în cadrul strategiei uh, comerciale și de investiții trebuie să ne gândim și la transferul de know-how. Experiența țărilor care au aderat la Uniunea Europeană, deci experiența noastră, țării mele, demonstrează cât este de important acest transfer de cunoștințe, astfel încât unele soluții bune să se permanentizeze. În egală măsură, contactele și legăturile între oameni sunt foarte importante pentru, și pentru alte domenii de activitate și, care, și pentru că permit o nuanțare, ca să spun așa, a democrației. Trebuie să fim credibili când vorbim despre democrație și credem că și reflexia noastră merge în această um, direcție. S-au menționat condițiile de sol, condițiile naturale uh, necesare pentru agricultura. Bun, 1 februarie este la prânz, este termenul de depunere a amendamentelor și dacă nu mai sunt alte comentarii, vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume Fondul European de Ajustare la Globalizare. Raportorul este Luis Paulo Alves. și îl rugăm să facă o prezentare a avizului. Mă rog. Mulțumesc. Este vorba de un raport care, pentru prima dată, se referă la acest fond european de ajustare la globalizare. După cum ziceam, e o premieră. Am discutat uh, cu Consiliul și am constatat că există o serie întreagă de semne de întrebare. Parlamentul a adoptat o serie de rezoluții cu privire la America Latină sau alte aspecte internaționale și am luat o poziție netă cu privire la modelul agricol european. Protecția consumatorilor, drepturile animalelor, Uh, protecția mediului, respectul unor norme sociale minime și așa mai departe. Am luat așadar poziție pe aceste teme și nu putem să repunem aceste principii în discuție. Continuăm să susținem aceste principii. Și asta mă aduce la situația în care vă pot vorbi despre primele propuneri ale Comisiei. Propuneri uh, care, într-un oarecare fel, eu știu, ar putea repune în discuție această poziție. Și mă gândesc la poziția Uniunii Europene în cadrul acordurilor internaționale. Deci acest principiu al protecției, al apărării ar putea fi repus în discuție în aceste acorduri internaționale. În aceste propuneri, așadar, poate există acest risc. Prin urmare, cred că sunteți de acord cu mine să spunem că nu putem accepta o astfel de abordare și de mod de lucru. Fondul European de Ajustare la Globalizare trebuie să fie util agricultorilor. Cred că toată lumea e de acord cu treaba asta. Prin urmare, trebuie ca oamenii să aibă un acces ușor la acest fond și că trebuie să existe instrumente pentru a rezolva anumite probleme. Ajustarea producției, dacă este cazul, ar fi un exemplu. Sau schimbarea mm, tipului de activitate în funcție de obiectivele stabilite. Așadar, dacă dorim ca acest fond să fie util, atunci trebuie ca instrumentele care vor fi definite și puse în practică să uh, fie într-adevăr definite așa cum trebuie și să fie eficace, să funcționeze bine încă de la bun început pentru a soluționa problemele cu pricina. Ori, dacă dorim ca aceste instrumente să fie de acest fel și în cadrul acordurilor comerciale, ceea ce vizează, de fapt, aceste propuneri, atunci trebuie, cum ziceam, ca instrumentele să fie în măsură să răspundă situațiilor reale. Bun, întotdeauna pot să aibă loc tot felul de situații neprevăzute uh, și atunci trebuie să reacționăm. Am discutat așadar cu Consiliul toate aceste aspecte și Există o serie de elemente care ne frământă, în special în ceea ce privește ocuparea, o dimensiune care nu a fost suficient luată în considerare până acum. Există o serie de situații despre care trebuie să discutăm și în care trebuie transpuse mijloacele puse la dispoziția lucrătorilor din agricultură. Trebuie însă să ținem uh, seama de faptul că activitatea în agricultură are un, uh, niște caracteristici cu totul uh, aparte. Trebuie așadar ca pachetul financiar afectat acestui fond și se vorbește de suma de 2 miliarde de euro aici, 80% din acest uh, pachet uh, financiar ar fi suficient, s-a spus, pentru a face față situațiilor care pot să apară în acest context. Prin urmare, există acele autorizații uh, anuale, știți despre ce este vorba. Sigur că suma poate să pară foarte importantă, dar să nu uităm că e vorba de 27 de state membre și de tot felul de activități agricole. Și cum ziceam, ne dorim ca într-adevăr fondul să fie util pentru agricultor. Pentru asta trebuie să vedem în ce direcție e nordul sau uh, instrumentul, busola, direcția în care vrem să mergem. Articolul cel mai important este articolul 4, aliniatul 3, care stabilește modul de funcționare al fondului. Pe baza studiilor făcute, Comisia a pregătit un program. Toată treaba asta se face de altfel prin intermediul actelor delegate. Comisia a făcut propuneri cu privire la uh, candidaturile respective. Și așa mai departe. Dar, cum ziceam, cred că există în continuare o serie de probleme pe teme importante uh, și am impresia că competențele pe care dorește să și le rezerve Comisia în acest domeniu sunt exagerate. Merg adică prea departe. Așadar, acestea sunt observațiile preliminare pe care vreau să vi le împărtășesc. Cred că mai avem în față o dezbatere lungă și serioasă, în special cu privire la consecințele asupra ocupării, cât și repercusiunile acestui fond asupra sectorului agricol. Mă opresc acum aici și cred că va trebui să mai rediscutăm în cadrul grupului politi- grupurilor politice pentru a stabili direcția în pe care Parlamentul dorește să meargă pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Matias. Ah, mă scuzați, McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că vă uitați la mine, dar nu mi-am recunoscut numele. Deci, Guinness e ok, dacă îmi ziceți. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Am câteva observații. Prima. Acest fond se află în afara cadrului financiar multianual și asta este o chestie care mă preocupă. În al doilea rând, prin extinderea acestui fond de globalizare pentru a include agricultorii, mă face să mă tem că Comisia nu s-ar preocupa suficient de mult de acordurile comerciale și implicațiile lor asupra sectorului agricol. Se pare că punem pe picioare uh, un uh, mecanism în anterior acordurilor, ceea ce, după părerea mea, sugerează că acordul va fi în dezavantajul agricultorilor uh, europeni. Deci uh, eu aș recomanda multă prudență. Nu îmi place o astfel de dispoziție datorită acestei temeri despre felul în care Comisia va ajunge la acorduri, în special cu țările Mercosur. Apoi, finanțarea nu este deloc adecvată pentru a acoperi toate dezavantajele acestor diverse acorduri și cred că scopul nostru în comisia noastră este acela de a ne asigura că ne preocupăm de interesul agricultorilor și producției alimentare din Europa în primul și în primul rând. Și vreau să subliniez treaba asta. Problema finanțării este una foarte serioasă și cred că și aici trebuie să privim lucrurile în față. Cât de mică este această finanțare pentru agricultură, cât și consecințele asupra celorlalte sectoare economice dacă se include agricultura. Cred că avem nevoie de informații mult mai detaliate din partea Comisiei cu privire la această propunere. În fine, ideea este, să spunem, uh, destul de timpurie, poate că mulți o vor respinge de la bun început, dar eu îmi doresc să știu cât mai multe ă, detalii și în special în ceea ce privește dimensiunea comercială și negocierile legate de ă, consecințele extinderea acestui fond. Mulțumesc. Teraz pan poseł Martin Häusling. Acum are cuvântul Martin Häusling. Da, pot să fiu de acord în linii mari cu, cine, cu cele spuse de doamna McGuinness. Am discutat acest subiect și la reuniunea coordonatorilor, tocmai acest punct. Trebuie să fim foarte critici cu privire la acest subiect. Fondul European de Ajustare la Globalizare nu a fost inclus în cadrul financiar multianual iar partea legată de agricultură nu este partea principală din acesta. Cred că așa ceva nu putem să acceptăm. Ceea ce ni se propune e de fapt o afacere proastă pe care să o facem. De aceea cred că trebuie să discutăm din nou foarte aprofundat subiectul. Am spus acest lucru și în această dimineață la reuniunea coordonatorilor. Președinții de comisie trebuie să discute din nou și să vadă dacă procedura, așa cum este ea pusă în aplicare acum, e bună. Este foarte clar și trebuie spus publicului că vorbim despre un program care va avea efecte asupra liberalizării comerțului și asupra agriculturii europene. În, prim, uh, în primul rând, importante sunt acordurile cu Mercosur. E important să vedem ce se va întâmpla, dacă ajung, dacă ajung banii sau nu, asta e cu totul o altă chestiune. Însă dacă acceptăm, atunci acceptăm și acordul Mercosur. Și cred că în această comisie suntem de acord că acordul Mercosur trebuie privit foarte critic. Dacă e să dăm un semnal Comisiei Europene, Comisarului pentru Comerț, să spunem că noi nu acceptăm acest document sub forma sub care e el acum. Nici acordul Mercosur nu putem să le acceptăm așa cum arată el astăzi. Apoi comerțul cu America de Sud și așa mai departe. Acest lucru nu, acest acord cu țările din America Latină nu îi va ajuta pe fermierii de acolo și trebuie să spunem acest lucru. Sper că acest punct va apărea din nou pe ordinea de zi și va fi tratat dintr-o altă perspectivă. Sub forma în care vedem documentul acum, noi în Comisia Agri nu putem decât să îl refuzăm și trebuie să îi spunem foarte clar Comisarului pentru Comerț că nu putem să acceptăm documentul cum e acum, pentru că pe termen lung, lung va avea efecte nefaste. Mulțumesc. Și acum îi dau cuvântul doamnei Garcia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să sprijin cele spuse de doamna McGuinness. Se pare că avem de-a face cu un măr otrăvit și mă surprinde că raportorul nu a zis acest lucru de la început. Impresia mea este că încercăm să ne ocupăm de niște detalii. Vorbim de un dar otrăvit de 300 de milioane de euro. Acest lucru nu-l putem accepta. Așa că eu critic ideea în întregime, ideea că fermierii și crescătorii de animale vor întâmpina mari dificultăți în a-și câștiga traiul într-un mod durabil. Toți, care, toți suntem pentru o agricultură tradițională în Uniunea Europeană și trebuie să-i ajutăm pe agricultori să facă acest lucru. Am auzit Comisia vorbind despre zona mediteraneană. Eu cred că aceste acorduri îi vor afecta puternic pe micii producători și îi vor afecta negativ și pe fermieri, micii fermieri europeni. se pare că se face un efort concert, concertat pentru a submina producția mediteraneană dintr-un simplu motiv. Și anume, Comisia nu dă dovadă de creativitate pentru a găsi un acord astfel încât să avem o metodă mai bună de a distribui veniturile în zona mediteraneană. Pur și simplu, părem să lăsăm la o parte interesele fermierilor mediteraneni și acest lucru l-a spus și doamna McGuinness. Apoi, felul în care va arăta bugetul pentru acest fond. Cât de des s-a ajuns la o unanimitate între cele 27 de state membre, în curând 28? La ce fel de solidaritate ne putem aștepta din partea țărilor din nordul Europei când sudul are probleme atât de mari? Eu trebuie să-mi exprim îngrijorările cu privire la această situație. Am văzut ce s-a întâmplat și pe timpul crizei de acum. Acordul cu Marocul a fost semnat de 27 de state membre. Acestea sprijină consensul nostru. În grupul meu voi lupta împotriva acestei propuneri. inând cont de regulile de eligibilitate pentru acest fond, acestea vor fi redactate de comisie. Poate comisia ne-ar putea spune mai clar exact cum vor arăta aceste condiții pentru a putea mobiliza acest ban dacă va intra în vigoare. Mulțumim, spune domnul președinte, și acum dau cuvântul domnului Bove. Oui, je crois que comme... Așa după cum au spus-o și cei trei antevorbitori, eu cred că trebuie să adoptăm o poziție clară vis-a-vis -vis de acest fond. Propunerea aceasta este într-adevăr una otrăvită. Ea vine din partea autorităților europene și încearcă să îi facă pe agricultori să îi facă să înghită aceste acorduri de liber schimb. Dar am văzut că la majoritatea acestor acorduri de liber schimb agricultura permite în mod injust marilor companii să câștige segmente de piață în detrimentul fermierilor. Fermierii sunt victimele de fiecare dată. Lista de exemple este lungă. S-a vorbit despre Maroc, de Mercosur, mâine vom vorbi despre Canada în ce privește laptele și putem continua să dăm exemple pentru fiecare sector. Agricultorii sunt sacrificați astăzi pe altarul liberului schimb și a deschiderii piețelor. Deci trebuie să fim foarte clari. Comisia Agri trebuie să refuze categoric și sper să putem obține o majoritate a Parlamentului în acest sens. Nu dorim acest fond, nu acceptăm ca el să fie înființat, deoarece uh, el este practic un cadou față de țările cu care negociem. Din momentul în care demarăm o negociere și uh, țările din fața noastră, să zicem Mercosur, știu că avem un fond prin care ne putem adapta agricultura, asta înseamnă că ușa negocierilor este deschisă. Ei știu că noi nu o să ne mai luptăm. Vom accepta orice modificare, deoarece avem acest fond care ne permite să îi lăsăm pe agricultori să dispară în perfectă liniște. Noi aici, în Parlamentul European, votăm pentru concedierea fermierilor. Suntem aici pentru a distruge teritorii întregi pe care să nu se mai poată face zootehnie. Inacceptabil. Inacceptabil și din punct de vedere al formei. Acest fond este cofinanțat de Uniunea Europeană și de statele membre, ceea ce înseamnă că statele membre vor trebui să bage mâna în buzunar pentru a-și disponibiliza proprii agricultori. Dacă mă uit la cazul Spaniei, caz actual, ei bine, dacă din nefericire acordul cu Marocul ar fi votat de Parlament, ceea ce nu cred că se va întâmpla, cred că vom putea împiedica votarea lui, E bine, astăzi avem 45% um, șomaj în sectorul agricol, în Andaluzia. Asta înseamnă că acest fond va permite oamenilor să obțină un venit timp de un an sau doi ani, nu mai mult. Eu cred că ne vindem cu mâinile și cu picioarele legate celor care vor să deschidă piața în orice condiții pentru a face tot felul de aiureli raportorul trebuie să dea un aviz negativ și trebuie să ne mobilizăm. Noi unii ne vom mobiliza și le vom spune agricultorilor ce se întâmplă la nivel european, pentru că trebuie să denunțăm cu toată vehemența acest proiect. Mulțumesc. Următorul vorbitor este George Lyon iar după aceea doamna Patroa Neveș. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de mulți dintre antevorbitori și anume Ceea ce ne-a propus Comisia e ceva foarte politic. În primul rând, comisarul poate să spună că bugetul pentru agricultură nu a fost tăiat atât de mult cât spun alții, pentru că există toate aceste fonduri care au și un titlu pentru agricultură în liniile bugetare. Apoi, pare să fie un cec în alb pentru comisarul de Gurt când face acorduri comerciale. Poate să spună, da, avem o soluție care să rezolve problemele care ar putea să apară în sectorul agricol, așa că în poziția mea de negociere nu trebuie să-mi fac asemenea griji. Cred că, din punct de vedere politic, noi, ca și comisie, trebuie să ne opunem acestei propuneri în întregime. Însă există o problemă foarte importantă. Cum anume putem face acest lucru? Am avut uh, discuții cu Comisia de Ocupare, care este comisia competentă în acest sens, și vom avea competențe împărțite pe o parte dintre articole, mai ales pe trei dintre ele, însă o parte au fost retrase dacă nu câștigăm noi în conferința președinților, atunci ce fel de putere avem pentru a opri Comisia pentru, a, pentru Ocupare să nu meargă mai departe cu propunerea așa cum e ea acum? Deci pe o parte din reforma PAC s-a căzut deja de acord, va ajunge în sesiunea plenară. Și asta înainte să vorbim despre întregul text al reformei și schimbările pe care ni le dorim. Întotdeauna am discutat despre acordurile comerciale în raportul PAC. Mai există mecanisme în propunerile PAC cu privire la ele și ar trebui să vedem care vor, va fi impactul asupra viitoarelor uh, acorduri comerciale. Există și următorul argument. Banii aceștia sunt alocați din afara bugetului pentru agricultură. Însă adevărul e că linia noastră bugetară e una iluzorie. Dacă Comisia pentru Ocupare face ceea ce vrea în ceea ce privește fermierii și plățile pe care le primesc, la fel cum se întâmplă în cazul fabricilor, atunci cred că agricultura va vedea foarte puțin din această linie bugetară. Și cred că nici măcar nu există în realitate atunci când vorbim despre o perspectivă pentru fermieri de a beneficia de acest buget. De aceea eu cer secretari secretariatului să ne dea niște opțiuni, ce se întâmplă în aceste circumstanțe dificile. Decizia se pare că nu e în terenul nostru în acest moment, așa că trebuie să încercăm la conferen- conferința președinților să putem să revenim asupra părților din propunere care au de-a face cu agricultura. Dacă nu putem să recâștigăm controlul, atunci va trebui să încercăm să câștigăm un vot în sesiunea plenară, însă cred că acest lucru va fi destul de dificil. Așa că cer președintelui și echipei sale să vină cu niște sugestii practice despre cum putem să punem în aplicare viziunile de aici, pentru că dacă nu e pur și simplu un exercițiu și de fapt nu putem să facem nimic. Apoi aș dori să mai știu dacă în regulamentul PAC am putea să introducem niște păreri foarte clare de nefolosire a acestor mecanisme și că în orice viitor um, acord va trebui să se țină cont de instrumentele deja existente. Din nou, aș dori să știu mai multe din partea președintelui și din partea echipei sale și din partea secretariatului, dacă este posibil. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum îi dăm cuvântul doamnei Patrau Neveș. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am un slogan pentru poziția mea cu privire la aceste documente, și anume vorbim despre un cadou otrăvit. Comisia ne prezintă ceva, ce poate pentru cei care nu sunt foarte atenți poate să fie o idee bună, vorbim despre un fond, vorbim despre niște bani. Așa stau lucrurile spre exterior și că ni s-ar părea că într-adevăr aduce o plusvaloare agriculturii. S-ar putea înțelege lucrurile și așa, însă de fapt lucrurile nu stau deloc așa. Acest fond există deja din anul 2007 și se restrânge la lucruri care țin de ocupare. Acum, Ni se spune că se dorește o extindere, să se țină cont de aspectele negative ale acordurilor internaționale. Dar ce constatăm? Aceste efecte negative sunt deja planificate. Încă de la început, acest fond este greu de înțeles, nu înțelegem cum ar trebui el să funcționeze. Bugetul este unul limitat cum arată finanțarea din partea statelor membre. Este cerută aceasta. Deci nu se înțelege exact ce fel de acțiuni sunt prevăzute. E un document foarte problematic. Există foarte multe întrebări neclare care reies din acest document. Nu se înțelege cine, ce, când și ce face. Este un uh, cec în alb pentru Comisie în ceea ce privește acordurile internaționale care afectează negativ agricultura. Din nou vedem că agricultura este văzută ca fiind ceva ce poate fi sacrificat în beneficiu altor sectoare și am văzut ce s-a întâmplat la acordul cu Marocul, cu Mercosur. Pare să fie un panaceu pentru toate problemele, însă lucrurile nu pot să continue așa. După ce am auzit pe colegii mei, din fericire, văd că într-adevăr nu se va întâmpla așa pentru că noi vom reacționa foarte puternic la această propunere. Cred că colegul Lyon are dreptate totală când ne spune că aici avem de a face cu o problemă, o problemă în ceea ce privește coordonarea noastră cu Comisia pentru Ocupare. Da, probabil că trebuie să spunem foarte clar că acest uh, fond există deja, are de a face cu ocuparea și ar trebui să rămână restrâns la ocupare. Nu ar trebui să permitem extinderea spre agricultură, pentru că astfel agricultorii ar avea de suferit. Așa că nu trebuie să ne lăsăm subminată poziția. Aici vorbim despre Fondul European de Ajustare la Globalizare, însă nu e vorba deloc despre globalizare, e vorba despre acordurile internaționale de comerț. Așa că nu trebuie să cădem în capcană, trebuie să găsim cea mai bună strategie pe care o putem găsi cu privire la acest document și reacțiile noastre la el. Trebuie să ne asigurăm că efectele negative asupra agriculturii în urma acordurilor internaționale e o problemă ce poate fi tratată, că putem găsi o soluție la ea. Însă nu prin intermediul acestui document. El nu rezolvă nimic pentru agricultură. Nu îi va ajuta pe fermieri. Mulțumesc. Mulțumim, spune domnul președinte. Acum domnul Danten. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fim puțin uh, pozitivi, așa, măcar câteva clipe. Cred că propunerea comisiei este interesantă, deoarece e instructivă. Ne arată, în sfârșit, că Comisia Agri avea dreptate atunci când, uh, acum câteva luni de zile, și-a publicat uh, opinia cu privire la această propunere. Comisia Europeană într-un document important publicat pe 12 octombrie anul trecut, intitulat Reforma PAC, Revizuirea PAC, spunea că avem un obiectiv triplu pentru această politică. Să hrănim 450 de milioane de europeni și am putea să facem acest lucru, cel puțin pentru o perioadă de timp, căutând marfă în altă parte. Și Apoi ne-am mai amintit că suntem un continent vechi și avem deci și obiectivul de teritorialitate. Trebuie să ne asigurăm prezența peste tot eh, pe teritoriul european. Și agricultura este un sector agroalimentar și este o primă sursă de locuri de muncă peste tot pe teritoriul european. Eu cred că acum Comisia Europeană ar trebui să privească în față aceste contradicții. Nu putem vorbi despre și am uitat, da, dimensiunea de mediu. Nu putem vorbi despre o PAC mai puțin ambițioasă, cu un triplu scop, o triplă vocație și apoi să ni se vorbească despre o amenajare a teritoriilor. Eu uh, sunt de acord uh, cu cei care au spus că poziția noastră trebuie să fie fermă față de propunerea agriculturii, să ne continuăm uh, poziția pe care avem de 2 ani și jumătate și trebuie, așa cum uh, ne opunem acordului cu Marocului, să ne opunem în bloc și acestei propuneri a Comisiei. Mulțumesc, doamna Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, am aici o dublă calitate de raportor și uh, sunt sigur și reprezentant al Comisiei pentru Muncă. Aici sunt doar supleant. Când uh, am auzit prima dată această propunere, ea a fost anunțată de comisarul pentru muncă și atunci mi s-a și trezit un semnal de alarmă din perspectivă agricolă. Îmi cer scuze, îmi pare rău că n-am putut asculta întreaga dezbatere, deoarece trebuia să particip la o altă întâlnire. Însă sunt de acord cu uh, cei care au spus că avem aici un dar otrăvit. Ni se oferă ceva, dar ni se oferă foarte puțin și, practic, este o amăgire. Comisia încearcă să își continue negocierile cu Mercosurul și, în același timp, încearcă să spună Parlamentului noi uh, dăm acest fond de ajustare la globalizare pentru fermierii din Europa, prin care ei pot să dovedească noi competențe, să facă instruiri și așa mai departe. Eu Cred că această ofertă, ofertă trebuie refuzată și dacă m-am uh, uitat la avizul cu privire la acest fond, mi se confirmă cu atât mai mult părerea. Multe dintre regiuni încă au fonduri de coeziune și este puțin bizar să vedem că pe de o parte dăm fonduri de coeziune și pe de cealaltă parte încheiem un acord care le-ar dăuna în mod considerabil. Iată că acum uh, și fonduri de, european de, glo- de ajustare la globalizare e parte din dezbatere. M-am întâlnit cu domnul Alves și la un moment dat am discutat posibilitatea de a face o separare între cele două. Însă poziția Comisiei Muncă în, uh, în ce privește acest domeniu este că angajatorii vor uh, încerca să obțină o despăgubire completă s-au uh, pronunțat în favoarea neexcluziunii fermierii, au spus că au rezerve serioase, însă dacă fermierii sunt incluși, va, va trebui să se încadreze în aceleași condiții ca și lucrătorii, ca și muncitorii. Și știm și eu și dumneavoastră că acest lucru nu e logic, pentru că odată ce cineva se apucă de agricultură, cum se mai poate recalifica în alt domeniu? Deci uh, trebuie să fim foarte precauți. Cam uh, acesta este stadiul în care ne aflăm. Deocamdată avem și problema competenței naționale. După ce rezolvăm această problemă de competență, poate, fi, poate că ne va fi mai clar cu privire la direcția de urmat. Mulțumesc, James Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Multe din cele pe care vreau să le spun au fost deja spuse de antevorbitori. Sunt complet de acord cu Marian Harkin. Într-adevăr, e un cadou otrăvit acesta pe care îl facem agricultorilor și trebuie să o spunem. De asemenea, asta este practic o, o rețetă pe baza căreia comisie, comisia poate negocia cu orice țară din lume. Mercosurul va fi uh, probabil uh, un prim exemplu, dar nu ultimul. S-a vorbit despre responsabilitate, nu știm unde începe ea, unde se termină, nu știm cum este împărțită responsabilitatea și competența. Dacă acest fond de ajustare la globalizare ar fi menit să-i ajute pe fermieri, pe agricultori, ceea ce mă îndoiesc, pentru că nu văd cum ar putea un fermier să acceseze acest fond cu siguranță nu în aceeași măsură ca și un lucrător uh, în fabrică, pentru că nu este echipat cu abilitățile de a face acest lucru, cel puțin nu în statul meu membru. Deci ar fi uh, ridicol din partea noastră să acceptăm un astfel de fond de ajustare la globalizare și să vedem apoi la o analiză finală că de fapt nu avem bani pentru el. Fondul propune niște bani care se poate fi accesați în caz de nevoie. Nu știu cum ar putea funcționa. Eu îl sprijin pe raportor, îl sprijin, o sprijin și pe Marian Harkin. Trebuie mai întâi să ne hotărâm asupra principiului. Și am o frământare tot mai mare. Eu cred că competența trebuie partajată la nivel foarte înalt între cele două comisii implicate – dar aici se pare că o comisie vrea să acapareze toate competențele, chiar dacă nu i aparțin. Ceea ce înseamnă că există multe semne de întrebare cu privire la funcționarea Parlamentului nostru. Nu e prima dată când ne luptăm cu alte comisii. Am mai avut confruntări cu Comisia Mediu, de exemplu. Și probabil că lupta cu uh, Comisia Muncă se va desfășura în același fel. Deci trebuie să hotărâm mai clar despre cum se, vor, despre cum se partajează aceste competențe. Deci, trebuie să acționăm cu precauție pentru că această ofertă este otrăvită și să fim foarte atenți cu privire la soluția care se conturează. Mulțumesc! Dau acum cuvântul reprezentantului DG Agri. nu DG Agri, ci reprezentantului Comisiei. Îmi cer scuze. Mulțumesc, îmi cer scuze că am venit atât de târziu. Eu reprezint aici Direcția Generală pentru Muncă, adică Direcția Generală care este responsabilă pentru acest fond și care lucrează în strânsă cooperare cu colegii de la DG Agri și ei prezenți aici. Poate că ar fi bine să revenim puțin la începuturile acestui fond, să vedem de ce a fost el creat și care sunt rezultatele până acum. După care le voi cere colegilor de la DG Agri să vă răspundă exact la întrebările pe care le-ați ridicat pe partea agricolă. Fondul a fost uh, creat și a intrat în vigoare la începutul lui 2007 ca o reacție tocmai la aceste acorduri comerciale și la disponibilizările cauzate de globalizare și de problemele comerciale. La început, fondul a dat curs solicitărilor venite de la o mie de muncitori sau chiar mai mult, care au fost disponibilizați de o companie sau dintr-un sector anume. Acesta era pragul 1000. Ulterior, pragul a fost coborât la 500. Uh, de exemplu, s-a prevăzut o perioadă de 9 luni pentru un sector. Iar măsurile pe care le putem lua sunt măsuri active cu privire la ocupare. Uh, indivizii nu pot uh, face solicitare, statul membru trebuie să facă această solicitare și statul membru e cel care ia măsuri în beneficiul lucrătorilor statul membru își asumă o responsabilitate pe care o partajează cu Comisia. Rata de cofinanțare actualmente este de 50%. 65% a fost în uh, perioada de criză, când am avut derogare. Asta a fost o uh, criză financiară globală, pentru care am permis o rată de cofinanțare de 65%. Însă acum nu avem în Consiliu o majoritate calificată prin care să putem prelungi această rată până la finele lui 2013, deci am revenit la 50%. Am primit 97 de solicitări din 20 de state membre în decursul anilor. Am vizat 90.000 de lucrători aproximativ și am cheltuit 450 de milioane de euro. Asta este, în medie, 83 de milioane pe an. 17% din suma maximă disponibilă în medie. Suma maximă disponibilă era de fapt mai mult o estimare. Era destul de mare uh, această sumă pentru că pe baza ei să putem face față crizelor și evenimentelor neprevăzute. Acest fond a fost instituit tocmai pentru evenimente imprevizibile. Tocmai s-a făcut uh, evaluarea intermediară și rezultatele acestei, intermedie, acestei evaluări intermediare arată că fondul a reacționat destul de bine la disponibilizările pe care pe scară largă. A ajutat statele membre care ar fi foarte împovărate dacă ar trebui să facă față singure concedirilor în masă. Asistența s-a îmbunătățit pentru că noi am adăugat la ceea ce făceau deja statele membre, deci am acordat o asistență mai personalizată, pe termen mai lung, și s-au luat măsuri noi, s-au prelungit măsuri existente. Partenerii sociali au fost uh, foarte implicați, ceea ce înseamnă că măsurile luate au fost de înaltă calitate și mai ușor acceptate am constatat solidaritate atât din partea Uniunii către statele membre și lucrători, cât și uh, invers, deoarece aceste fonduri uh, funcționează în afara CFM-ului și am constatat deci solidaritate și între statele membre. Putem spune că subsidiaritatea a fost respectată, deoarece statele membre însele sunt cele care au dispus măsurile și le-au implementat. Deci eh, noi nu le-am impus lor nimic. Cât privește noul pachet, începând cu 2014, ni s-a cerut să le extindem și la fermieri. Asta deoarece în trecut am constatat eh, și eram conștienți că fermierii nu puteau să se încadreze la acest fond, deoarece ei lucrau pe cont propriu și cei care lucrau eh, pe cont propriu nu puteau fi incluși. Acum i-am inclus inclusiv uh, pe cei care dețin mici afaceri. Fondul de ajustare la globalizare este în continuare în afara bugetului, deoarece suma de cheltuit este imprevizibilă. Nu știm niciodată când se va declanșa o criză, când vor apărea disponibilizări în masă. Nici mm, cu privire la acordurile comerciale nu știm când ele vor intra în vigoare. Așa că nu are sens să avem un buget fix pentru fiecare an, deoarece s-ar putea ca într-un an să cheltuim mai puțin, în altul mai mult. De aceea, fondul funcționează în afara CFM-ului cu un maxim de 3 miliarde pentru perioada 2014-2020. Suma maximă care poate fi alocată fermierilor este de 2,5 miliarde. Ce nu se va schimba pe viitor este că solicitările vor veni în continuare din partea statelor membre și nu din partea persoanelor sau companiilor. Perioada de referință pentru sectorul uh, neagricol va fi aceeași, 5-9 luni, iar um, pentru sectorul agricol va rămâne pragul de 300 de disponibilizări. Toată lumea va avea posibilitatea ca în uh, circunstanțe excepționale sau pe segmente foarte mici de piață să avem praguri mai mici de aplicare. Rata de cofinanțare va fi de 50%, deși noi am propus ca pentru anumite țări și regiuni să o creștem la 65%. Pe viitor, vom uh, încerca să facem un provizion pentru crize, adică nu mai avea prevederile actuale referitoare la criza financiară sau criza globală, am putea să prevedem crize naționale, crize regionale, putem chiar să prevedem catastrofe de mediu. Aici să se poată interveni pe bază de solidaritate. Ne gândim la bunuri, la capital, la bunuri distruse, însă nu se poate interveni Adică acestea sunt prevederi deja existente, dar nu avem prevederea pentru intervenție în cazul în care bunurile unor um, lucrători sunt distruse în masă ca urmare a unei catastrofe. Pe viitor o vom avea. Cei care doresc să beneficieze de pe acestui fond uh, vor trebui să inițieze măsuri active de ocupare. Uh, deci trebuie să vedem că oamenii vor să-și găsească un loc de muncă sau că uh, încearcă să facă mai bine față concurenței internaționale. Vor exista câteva îmbunătățiri tehnice pentru ca fondul să fie mai ușor de aplicat și mai rapid. Vom permite o mai mare flexibilitate în aplicare. Dacă vedem că o măsură are succes pe când o alta nu are, atunci sigur că vom transfera fondurile către măsurile care au succes. De asemenea, prevedem un uh, raport uh, interimar să vedem ce s-a întâmplat în ultimele 24 de luni de punere în aplicare. Cam asta, în general, cam asta va face fondul pe viitor. Acum, domnule președinte, v-aș ruga să le permiteți și colegilor de la DG Agri să aducă completări pentru partea agricolă. Mulțumesc! Dziękuję za wypowiedź. Jednocześnie bardzo Panią przepraszam za pomyłkę. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că am uh, greșit când am pronunțat numele dumneavoastră. Bun. Dorește cineva uh, din comisie să ia cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor și mulțumesc că mi-ați dat uh, ocazia să completez cele spuse de colega mea. Eu vin de la DG Agri, Agricultură și Dezvoltare și uh, sunt foarte mulțumit de feedback-ul pe care l-am primit până acum. Uh, vreau să vă felicit pentru această motivație, de această dorință de a include agricultorii în beneficiarii acestui uh, fond, Fondul European de Ajustare la, globaliza, la Globalizare. Astăzi, uh, sau în prezent, ei uh, sunt excluși și nu au posibilitatea să recurgă la acest fond. Acest lucru este cu atât mai necesar uh, cu cât lucrurile evoluează și poate să și există lucruri care o să aibă consecințe evidente asupra situației agricultorilor. Uh, această motivație s-a materializat în propunerea din luna iunie cu privire la viitorul buget uh, al Uniunii în viitoarea perioadă de programare și în care am uh, arătat că acest fond ar putea fi utilizat și pentru agricultură datorită evenimentelor de mediu care pot afecta uh, viața și câștigurile agricultorilor. Deci, aceste elemente ne-au ajutat uh, și ne-au făcut să decidem uh, să mergem pe această cale. Am optat așadar pentru includerea agricultorilor. Sigur că există o serie de asemănări și de deosebiri cu celelalte tipuri de beneficiari și măsurile pe care le-am propus sunt asemănătoare. Dacă vorbim, de exemplu, de formare profesională, uh, este vorba de persoane care trebuie să se adapteze la noua situație. Apoi, este vorba de un fond de urgență. Sumele Deci nu vorbim de o compensare față de acordurile comerciale, ci vorbim despre niște sume limitate. Motivul legat de introducerea agricultorilor în acest, în acest fond este, de fapt, eu știu, un sprijin țintit adresat agricultorilor pentru a-i ajuta să se schimbe și să se adapteze la noile condiții de piață. Deci un instrument uh, suplimentar pentru agricultori, pentru ca ei să se poată adapta. Sigur, acum există un caracter specific al uh, agriculturii față de restul economiei. În primul rând, după cum s-a arătat deja, uh, agricultorii sunt de multe ori întreprinzători, deci a trebuit să introducem această modificare Uh, în cerințele fondului. Apoi, sectorul acesta agricol este mult mai uh, fragmentat, prin urmare, e nevoie de niște reguli anume. Deci, astea, uh, astea sunt motivele pentru care, în ceea ce privește sectorul agricol, ne-am gândit că este potrivit să îl abordăm prin uh, modificarea uh, regulamentului privind uh, fondul. Sigur că uh, au existat o serie de rezerve ca din partea Comisiei de Muncă a Parlamentului, cât și din partea Comitetului Economic și Social, în care utilizării, utilizatorii actuali ai fondului european consideră că în felul acesta vor fi lipsiți de o parte dintre fonduri. Deci nu, noi nu credem că e așa un uh, dar otrăvit pentru agricultură. Vreau să comentez un aspect. S-a spus, s-a vorbit despre acordurile comerciale care trebuie cuantificate. E adevărat. Și felul în care propunem noi să fie utilizat fondul își propune să anticipe și nu să uh, reacționeze. Declanșarea uh, fondului se face prin uh, disponibilizarea lucrătorilor. De aceea creăm acest proces care ne permite să fim gata și să anticipăm pe cât posibil uh, Uh, să nu lăsăm ca oamenii să ajungă fără un venit înainte ca fondul respectiv să poată fi mobilizat. Am dorit așadar ca și în agricultură să avem o astfel de abordare. Cât privește măsurarea consecințelor și a impactului, s-au făcut în trecut o serie întreagă de studii, se fac în continuare, Ați menționat țările Mercosur. E adevărat, este un acord comercial de mare amploare care se negociază la ora actuală și la DG Agricultură, dar și colegii de la DG Comerț am făcut o serie de studii care sunt întru totul uh, disponibile. Le-am pus la dispoziția dumneavoastră anul trecut în septembrie în Comisia INTA și a fost distribuit uh, și, au fost distribuite și uh, comisiei dumneavoastră. Uh, toate acestea au fost și publicate, evident. Toate aspectele sunt publicate. Comisia a publicat și rezultatele uh, studiului de impact ale acordului potențial cu Mercosur. Toate aceste informații sunt disponibile și uh, dacă nu le-ați văzut, mă voi asigura că puteți avea acces la aceste informații. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc foarte mult. Am să rog uh, interpreții să ne mai acorde câteva minute. Raportorul dorește să intervină din nou. Câteva cuvinte, vă rog, domnule Alveș. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu condamn această procedură. Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la comerțul internațional în cadrul negocierii acordului cu Mercosur și ne-am pronunțat pentru apărarea agricultorilor europeni. Cred că există un consens între noi pe această temă. Trebuie, într-adevăr, să susținem această poziție. Eu nu uh, am uh, inițiat eu însumi acest raport. Fondul există, a fost creat, uh, uh, s-a decis că trebuie întocmit un raport pe această temă e, și în acest raport analizez propunerile concrete care au fost făcute. Uh, Uh, și uh, apoi Comisia nu uh, deține competența exclusivă de a se ocupa de acest lucru. Cred că există într-adevăr o serie întreagă de lucruri care trebuie lămurite. Negocierile sunt în curs de desfășurare, vor mai avea loc noi runde în martie, deci acordurile sunt negociate în continuare. Mm, anumite mm, regiuni sunt deja afectate de consecințele unor acorduri. Prin urmare, ceea ce știm este că propunerile făcute aici nu ne permit să răspundem nevoilor actuale. Există o amenințare concretă, o știm cu toții, și cred că va fi într-adevăr nevoie să discutăm din nou cu Comisia și cu Consiliu. Uh, și Comisia noastră de ocupare trebuie să aducă o serie întreagă de precizări. Comisia um, pentru ocupare are experiență, uh, dar trebuie să rediscutăm și cu Comisia Europeană din nou cu privire la utilizarea fondului pentru a vedea dacă aceste mecanisme și instrumente sunt într-adevăr uh, în măsură să reprezinte un ajutor pentru agricultori. Trebuie să vedem în ce fel se leagă toate aceste propuneri cu restul politicii agricole comune, știind că Parlamentul European trebuie să ia poziție, o poziție uh, hotărâtă, puternică și clară pe toate aceste puncte. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, iată o temă foarte controversată. Lucrurile nu sunt clare și este nevoie să fie adaptate mai bine caracterului specific al agricultori. Bun, și cu asta cred că ne putem opri aici, în acest moment. Ne reîntâlnim la ora 3 pentru a vorbi cu ministrul danez al uh, alimentației care asigură uh, președinția Consiliului pentru Agricultură. Poftă bună și mulțumim interpreților pentru minutele suplimentare.